recomandare referitoare la uh, mandatul Comisiei Speciale în legătură cu delinvența organizată, uh, spălarea de bani și așa mai departe, care este prevăzută pe 31, de martie, 31 martie 2013. Însă propunerea este de extindere a mandatului până pe 30 noiembrie 2013 în conformitate cu articolul 184. Dacă nu există obiecții, atunci se va face această extindere a mandatului. Foarte bine, atunci se consideră adoptată această decizie. O ultimă comunicare. Domnul Tavares? Da, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește extinderea mandatului pentru Comisia de Delivență Organizată um, uh, Banca HSBC va plăti 1,2 miliarde de euro uh, în calitate de uh, amendă pentru spălarea banilor și e vorba aici de niște fonduri pentru aplicarea socială a amendelor uh, pentru spălarea banilor și de asemenea pentru crimele primare, cum ar fi, de exemplu, încălcarea drepturilor omului și extinderea uh, mandatului Comisiei pentru a atinge aceste obiective. Da, domnule Tavares, acesta este și obiectivul nostru. Domnule președinte, mai dorește să intervină cineva din sală? Doamna Alfano, mulțumesc. Sunt acestei comisii care, datorită consensului în plen, a uh, primit uh, reînnoirea mandatului. Mulțumesc tuturor colegilor și mai ales doresc să vă informez că uh, de marța trecută și până vineri m-am aflat la Washington, am intrat în contact cu Departamentul Trezoreriei, al Justiției și cu FBI-ul și și ei, și nu doar instituțiile și organismele care luptă împotriva crimei organizate, corupției, spălării de bani europeni, dar și la nivelul Statelor Unite au uh, uh mare atenție și mare așteptări de la comisia asta. Uh, au apreciat enorma muncă deja efectuată de comisia noastră, mai mult de 20 de uh, uh, ședințe de lucru și vă mulțumesc pentru încredere. Foarte bine, doamna Alfano. Vă dorim să lucrați uh, uh, cu atât mai bine acum că s-a extins mandatul. Ieri după masă, președintele plenarei a citit o interpretare a articolului 187 alineat